Uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să spun bun venit la ședința comisiei noastre, doamnei Temenușca Petkova și domnului Ivailo Moscovski, membrii Guvernului Bulgariei. Bine ați venit la comisia noastră. Ne aflăm în prima lună a președinției bulgare și aș dori să vă felicit. Mă uit la ce cravată purtați, domnule ministru. Col- colegii bulgari și eu personal uh, purtăm uh, o cravată bulgară cu un caracter uh, simbolic și cred că nu ar trebui să ne temem de asemenea simboluri sunt o parte importantă a comunității noastre și mie mi se pare că această cravată este una foarte frumoasă. Haideți să trecem la audierea noastră. Propunerea pe care o am e una foarte simplă. La început aș dori să vă rog pe dumneavoastră, stimați miniștri, doamna Petkova, ministrul uh, energiei și chestiuni uh, nucleară. Domnul Mosco- uh, Moscovski este ministrul transportului, al tehnologiei informațiilor și uh, comunicațiilor. Deci aș dori să vă rog să, dacă este posibil, să nu depășiți șapte minute prin intervențiile dumneavoastră pentru a putea avea și o dezbatere la care să participe și colegii noștri și să aveți ocazia să reveniți din nou cu remarci uh, conclusive și pentru a răspunde a unor întrebări. După aceea ne vom întâlni cu ministrul economiei și cu ministrul educației și științei. Deci, în total, în această dupămasă vor fi prezenți patru miniștri din președinția bul- a Uniunii Europene. Cam atât din partea mea. Ne cunoaștem cu toții prea bine propriile uh, portofolii și ne interesează, doamna Temenușca Pet, Petcova, să aflăm care sunt uh, prioritățile dumneavoastră și ale președinției bulgare pentru următor, următoarele șase luni. Aveți cuvântul. Mulțumesc. уважаеми господин Бузък, уважаеми дами и stimate domnule Buzek, doamnelor și domnilor, dragi colegi, este o mare plăcere și onoare pentru mine să vă pot prezenta prioritățile președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene în domeniul uh, energetic, în uh, calitate de colegiuitor. Înainte de a intra în detaliile prezentării mele, permiteți-mi să vă asigur că pentru noi este o imensă onoare să dețină pentru prima dată președinția Consiliului Uniunii Europene. În același timp, înțelegem prea bine cât de mare este responsab- responsabilitatea care ne revine. Principala noastră sarcină este de a căuta uh, soluții de compromis și um, unanimitate în interesul uh, tuturor cetățenilor europeni. Pentru noi, dialogul cu Parlamentul European are, o, are un rol uh, cheie. Doar prin intermediul unui dialog constructiv știm că vom um, putea să ne atingem obiectivele și prioritățile. ne confruntăm cu o serie de provocări, mai ales în uh, sectorul uh, energetic. Acest lucru este de la sine înțeles pentru că sectorul energetic este important pentru fiecare stat membru în parte. În funcție de modul în care va, va evolua acest sector, vom asista la o bunăstare în economiile noastre sau din potriva. După succesul important uh, înregistrat în uh, președinția estoniană, așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună cu Parlamentul European pe marginea dosarelor energetice, inclusiv uh, cel dedicat uh, unei energii curate de care să se bucure toți cetățenii, cetățenii europeni. Guvernul Bulgariei și președinția bulgară sunt dispuse să discute în mod constructiv cu Parlamentul European și vom depune toate eforturile necesare pentru a găsi compromis, împreună compromisurile care ne vor uh, permite să ne îndeplinim principalele priorități. În negocierile pe care le vom purta cu Parlamentul European, vom respecta principiile Uniunii uh, Energetice de a furniza o uh, energie sigură, curată, cu emisii reduse întregii Uniuni Europene. Uniunea energetică va putea avea un caracter durabil doar dacă va ține seama de toate necesitățile statelor membre. Aș dori să vă asigur că, doamnelor și domnilor, că acest pachet energetic este unul ambițios și cu un caracter unic. Înțelegem prea bine că găsirea consensului între statele membre și Parlamentul European nu va fi un exer- exercițiu ușor. Este provocarea cu care ne confruntăm și căreia cred că suntem pregătiți să-i facem față. Suntem uh, dispuși să discutăm cu Parlamentul European pentru a găsi cele mai bune soluții care să vină în întâmpinarea fiecărui european, cetățean european în parte. Din punctul de vedere al abordării pe care o vom avea și din punctul de vedere al, priorităților importante pentru noi, mă refer la guvernan, guvernanța privind Uniunea Energetică, directiva privind sursele regen, regener, regenerabile energetice și suntem dispuși să începem dialoguri tripartite pe marginea acestor dosare cât mai repede posibil cu, cu Parlamentul European. Când vine vorba de alte dosare legislative, aș dori să menționez faptul că Parlamentul European va avea nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a conveni un acord Uh, vis-a-vis de directiva privind uh, structura pieței energetice. O să încercăm să ajungem și o să încercăm să uh, găsim și noi abordare comună. Trecând la directiva privind gazele naturale, înțelegem cât de importantă este această directivă pentru Parlamentul European. Este un dosar care are consecințe importante pentru toate statele membre. Care sunt intențiile noastre legate de acest dosar? Ei bine, obiectivul nostru principal este din nou să ajungem la un consens, să găsim uh, punctele comune, numitorul comun dintre statele membre, tocmai pentru a putea formula o poziție comună pe marginea acestui dosar. Principala prioritate pentru noi este o mai bună integrare a Balcanilor de vest. Este important să ne uh, diversificăm sursele energetice, ceea ce va contribui la îmbunătățirea securității furnizării de energie în întreaga re- uh, regiune. Aș dori să mă refer la importanța extinderii Um, infrastructurii lipsă în această regiune. Doar prin completa, completarea acestei infrastructuri vom reuși să garantăm furnizarea uh, energiei uh, electrice și competitivitatea întregii regiuni. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, Înțeleg că nu am uh, foarte mult timp la dispoziție pentru a vă prezenta mai în detaliu principalele noastre uh, priorități, însă cred că am menționat câteva dintre acestea deja și aș dori să profit de această ocazie pentru a vă asigura că vom rămâne un partener de încredere pentru Parlamentul European. Ne dorim o Europa mai sigură, mai prosperă și una mai inovatoare. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și dau cuvântul acum domnului Ivailo Moscovski. Thank you very much. Уважаемый... Уважаеми господин председател, уважаеми членове. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Este o mare onoare să vă pot prezenta prioritățile președinției bulgare a Consiliului Uniunii Europene. O să încercăm să ajungem la un consens, la o coeziune și la mm, o competitivitate în toate Uh, sectoarele relevante, tocmai pentru a îmbunătăți integrarea țărilor din Balcanii de Vest uh, și pentru a le ajuta să uh, adopte mai rapid prioritățile Uniunii Europene. Ne vom ocupa de patru axe priori, prioritare în următoarele luni. În primul rând, viitorul Europei și al tinerilor, securitate și stabilitate, economia digitală și capacitățile digitale, de asemenea perspectiva europeană și conectivitatea europeană a țărilor din Balcanii de Vest. Unul din obiectivele noastre este ca până la sfârșitul acestui an să definitivă piața unică digitală. O să continuăm să lucrăm în mod activ la economia digitală și la competențele digitale elemente cheie uh, fără de care nu vom putea încheia inițiativele demarate deja în cadrul inițiativei privind piața uh, digitală. Um, vom garanta continuitatea principalelor dosare și încercăm să obținem rezultate maxime. Dorim să accelerăm tehnologiile digitale prin intermediul uh, tehnologiei, te- tehnologiei 5G, care va, ne va permite să îmbunătățim uh, uh, conectivitatea și accesurile multimodale. Bulgaria a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene într-o o perioadă marcată de o agendă digitală uh, importantă, uh, strânsă de asemenea, uh, într-o perioadă în care vor fi anunțate câteva noi inițiative din partea Comisiei Europene. Și intenția noastră este de a continua și de a încheia uh, negoci- negocierile privind reformarea cadrului de reglementare a a teleco- telecomunicațiilor, așa numitul cod pe care încercăm să-l definitivăm pe parcursul președinției noastre și încercăm să facem pași uh, suplimentari înspre așa numita societate a gigabiților. Este, care, este o, care este o evoluție importantă pentru competitivitatea economiilor uh, europene. Securitatea cibernetică este o parte importantă a economiei și societății digitale și se bucură de o, mare, de o prioritate importantă în agenda noastră de lucru. Proiectul uh, privind, legislativ privind uh, securitatea cibernetică va conferi agenției uh, ENISA un mandat robust uh, și permanent în același timp și această, acest, această propunere uh, legislativă va crea și un cadru european pentru certificare, ceea ce va susține credibilitatea și securitatea internetului și va încerca să îndrepte fragmentarea actuală a pieței. Bulgaria este pregătită să colaboreze cu Parlamentul uh, European uh, când vine vorba de libera circulație a datelor cu caracter nepersonal, o componentă importantă a economiilor uh, digitale. O liberă circulație a acestor date va duce la generarea de noi locuri de muncă pentru a folosi la maxim uh, întregul potențial al economiei digitale. Informațiile, datele ar trebui să poată să circule liber în Uniunea Europeană. Parlamentul European se ocupă și el de acest uh, dosar și știm că cetățenii europeni trebuie să aibă încredere în confidențialitatea mesajelor uh, comunicațiilor electronice și din, punct, din, din acest punct de vedere trebuie să găsim echilibru potrivit între protecția datelor cu caracter personal și inovare. În președ... Pe parcursul președinției uh, bul- uh, bulgare preconizăm că va fi discutat al treilea pachet relevant din, uh, din acest punct de vedere. Beneficiile nu sunt uh, puse sub semnul întrebării de nimeni și preconizăm că Comisia Europeană va veni cu o, o propunere de revizuire a directivei privind folosirea uh, publică a actelor cu caracter uh, uh, uh public și uh, să sperăm că acest subiect va fi discutat uh, la summitul din luna iunie. Din acest pachet face, face parte și o inițiativă cu caracter nelegislativ privind inteligența artificială și uh, robotica. O să încercăm să pregătim consilii, uh, concluzii ale Consiliului din acest punct de vedere și uh, ne gândim și la revizuirea um, legislației care guvernează atribuirea domeniilor pe internet cercetarea în calculatoarele de mare uh, perform- performanță trebuie să continue, de asemenea trebuie să susținem în continuare rolul de lider pe care îl are în Europa în aceste do- uh, domenii. Preconizăm că la începutul acestui an vor veni și alte inițiative legislative pentru a ajunge la o mai bună guvernanță a, a platformelor online din Uniunea Europeană pentru a reglementa mai bine legăturile existente între mediul de afaceri și aceste platforme, pentru a combate de asemenea conținutul ilegal care există pe internet. Aceste chestiuni au un caracter orizontal, transnațional și intenționăm să putem discuții intense în grupurile de lucru pregătitoare din Consiliu. Pe parcursul președinției bulgare va începe și discutarea cadrului financiar uh, multi, uh, multianual în care tehnologiile uh, viitorului vor avea un rol important. Vom avea nevoie de mai multe resurse financiare pentru a investi în infrastructura digitală, în securitatea cibernetică. Vom încerca să promovăm politica digitală a Uniunii Europene în statele din vestul uh, Balcanilor, în mod specific pentru a asigura un acces mai bun la internet uh, pe bandă uh, largă. Vom susține proiecte dedicate interconectiv- interconectivității din acest punct de vedere și ne va ne vom ocupa de asemenea de reducerea treptată a suprataxelor de roaming aplicate în continuare în această zonă. Știți că motoul președinției noastre este că uniți um, suntem mai puternici și împreună cu celelalte state membre și cu membrii Parlamentului European sunt uh, sigur că vom putea ajunge la o Europa Unică Digitală. O să încercăm să atingem acest obiectiv și ne bazăm, de sigur și pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru această prezentare introductivă. Acum... Și vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnilor ministri. Eu aș dori să mă refer la domeniul digital și cel al comunicării privit cu mare interes um, această chestiune pentru că deja reprezentanții săi au o formare foarte bună în acest domeniu și uh, nouă ni se pare că reprezentați un partener excelent pentru Parlament în aceste domenii. Sunt câteva aspecte care sunt absolut esențiale în codul EUR a modului în care sunt tratate aceste domenii în toate statele membre. Uh, și, de asemenea, mai sunt aspecte care sunt uh, legate, de exemplu, de durata utilizării licențelor, care au um, un efect foarte mare asupra investițiilor, pentru că e vorba de investiții cu costuri însemnate și mai pe întâi, de fapt, rezultatul unui um, trialog, următorul în seria noastră, și acolo deja trebuie să încheiem partea legată de spectru, deși uh, Mm, aceasta nu e chiar uh, terminată ca să putem merge mai departe. Sunt încă mm, este foarte important să mm, uh, determinăm Consiliul și statele membre să le încurajăm să ia o decizie importantă. Cred că prin acest dialog vom merge cu un pas mai departe către ordinea pe care o manifestați și sper să fie însoțită și de măsuri pe calendarul nostru propriu. La urma urmelor, o jumătate de an, perioadă scurtă de timp. Este, prin urmare, necesar ca de la bun început să demarăm lucrurile. Din partea socialiștilor și democraților, domnul Corumbacev. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, domnule și domnule ministru, dați-mi voie să vă urez bun venit din partea grupului socialist. Suntem aici la Comisia ITRE și sunt sigur că Ați urmărit îndeaproape votul din Parlamentul European în ultima perioadă, nu doar pentru că Bulgaria acum are președinția, și, și pentru că trei dosare importante au fost votate și adoptate la Strasburg săptămâna trecută. Aș vrea să subliniez că scopurile Parlamentului au fost atinse și votate cu aproape unanimitate de voturi ținta privind energiile regenerabile, 35% pentru acest prag. Asta, în ultimă instanță, se bate în cap cu ce dorea Consiliu. 30% și 27% pentru surse regenerabile. sunt sigur că știți foarte bine că va fi greu să asigurați un echilibru între aceste deziderate. Pentru ambele ținte preconizate, grupul socialist a avut o țintă de 40%. Un alt obiectiv care a fost discutat, dar pe marginea căruia nu s-a ajuns la un consens, a vizat țintele, așa zis, obligatorii pentru statele membre. Pentru primul program, de până în 2020, deja avem o experiență acumulată. Am avut atunci scopuri obligatorii și considerăm că acest program a jucat un rol important. Am văzut că odată ce un stat membru primește un obiectiv, îl îndeplinește. Însă multe state membre nu și-au îndeplinit angajamentele anterioare și acum vin cu obiective noi. Asta e puțin ciudat. Și un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez ține de regulamentul referitor la guvernanța Uniunii Energiei și conectivitatea. Știți că avem ținte extrem de ambițioase în ceea ce privește energiile regenerabile și asta generează probleme serioase în materie de conectivitate. Ținta de 10% nu a fost atinsă, nu încă, dar acum, iată, vorbim de 15% în contextul conectivității. Acest lucru apare în al treilea raport privind guvernanța, caj într-un dosar, asta nu înseamnă că trebuie să încetăm să ne ocupăm de alte dosare. Există alte proiecte importante. Și apoi, Nord Stream 2 nu este singurul proiect de uh, transport al gazelor. Și acum mă adresez domnului ministru, acest lucru va stimula relațiile dintre Uniunea survine într-un moment extrem de spinos. Aș vrea să vă întreb, doamna ministru, și atunci aș vrea să vă întreb următorul lucru. Cum uh, veți structura această abordare axată pe spe mai curând, pe o abordare uniformă, unificată, quasi centralizată în domeniul energiei? grupul meu politic uh, nu sprijină neapărat această poziție, dar mă întreb care va fi poziția dumneavoastră, cum veți uh, reconcilia cele două direcții. Și cum credeți că s-ar putea desprinde un consens? Ar fi un mare succes dacă ați putea realiza așa ceva în șase luni de zile. Mă tem însă că va trebui să predați ștafeta următoarei președinții sau următoarelor președinții. Și o întrebare pentru domnul ministru, care pornește de la afirmația doamnei Pilar de Castel Castillo. Vorba de telecomunicații. Eu sunt raportor pentru BEREC și împreună cu colegul meu am încercat să avem o abordare coerentă. Nu vrem să creăm haos pe viitor. De aceea consider că Parlamentul European a ținut cont de realitatea din statele membre. Să spunem că am făcut o tentativă de a sprijini pe cât posibil economiile, am încercat să integrăm acest pachet uh, uriaș al telecomunicațiilor Ați spune că există consens la Consiliu? Din acest punct de vedere, considerați că e realist să discutăm aceste chestiuni sub președinția dumneavoastră? Ar putea fi de- definitivat întregul pachet în aprilie și credeți că sub președinția noastră se va definitiva acest pachet? Următorul intervenient. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi și mie voie, din partea grupului ALDE, să felicit pe reprezentanții președinției Consiliului care au venit astăzi în fața noastră și dați-mi voie să vă spun că dorim foarte mult să discutăm cu dumneavoastră, să clarificăm puțin prioritățile președinției bulgare. După cum a spus deja unul dintre antevorbitori, avem un dosar foarte mare, tema energiei, care a fost adoptat săptămâna trecută de Parlament și dacă ne uităm la amploarea acestui pachet, la dimensiunile remarcabile în acestui pachet, trebuie să ne gândim la ce ar trebui să facem pentru a asigura adoptarea legislației individuale. Cum vedeți un calendar realist? Când ne putem aștepta ca președinția să înceapă negocierile cu Parlamentul în lumina celor adoptate săptămâna trecută? Cu toții simțim presiune, avem alegeri parlamentare anul viitor, realist vorbind, avem cam 12 luni la dispoziție să adoptăm toate aceste legi. Deci, domnul ministru, ne-ați putea clarifica puțin situația, când ne putem aștepta să înceapă negocierile pe aceste dosare atât de importante și care va fi în ultima instanță ambiția președinției bulgare. Știu că E greu de speculat pe, astfel de temă, dar ați putea veni cu niște criterii clare de succes, în sensul ce, a ce vreți să realizați până la sfârșitul președinției. Calendarul, mai ales, ne-ar fi de mare folos. Vă mulțumim, toate colegi, mele, domnul președinte. Trecem acum la ceilalți vorbitori cu rugăminte, dar nu vă întinde foarte mult, domnul Sorinio. Mulțumesc foarte mult, domnule, parcursul acestei președinții bulgare a Uniunii Europene. Este momentul în care încep Dezbaterea va fi una minuțioasă și adesea dificilă. Însă o astfel de discuție trebuie să fie foarte bine contextualizată. S-a tot vorbit de coeziune, Coeziunea presupune eliminarea inegalităților. În această nouă etapă, însă, avem nevoie de a asimila și noțiunea de convergență. Trebuie să integrăm pe toate planurile. Convergență nu înseamnă transferul de avuție din, de la bogați la săraci. E vorba în ultimă instanță de o sinergie. Țările cu un potențial maxim au cea mai rapidă creștere. Alte state au un potențial de creștere mai redus, dar generează pe de altă parte și avuție și creștere, contribuie la funcționarea pieței și cu toții avem de câștigat. Uniunea Europeană în ansamblu are de câștigat. Vreau să vă întreb în legătură cu modul în care intenționați să abordați principalele dosare, pachetul energie curată adoptat în Parlament săptămâna trecută, mobilitatea inteligentă, unde economia digitală se întâlnește cu energia curată și apoi un alt dosar, legat și de prioritățile președinției bulgare, mă refer aici la dosarul referitor la know-how și competențele digitale. Însă aș vrea să știu în primul și în primul rând cum veți uh, transforma din convergența în piatra unghiulară care va permite punerea în aplicare a acestor politici. Avem alegeri parlamentare în mai anul viitor și avem nevoie de Mulțumesc foarte mult, domnule președinte doamna Petcova, domnule Moscovski și eu, digital și în domeniul energiei, deopotrivă. Președinția bulgară și-a formulat prioritățile pe bazelor de aprovizionare și a rutelor de aprovizionare a devenit o prioritate pentru președinția bulgară. Și atunci, întrebarea mea eului de transport de gaze din Balcani, se lucrează la acest proiect de infrastructură. Mulți dintre colegii mei consider. Iar întrebarea mea este următoarea. În majoritatea acestor propuneri legislative nu se spune absolut nimic face și așa mai departe, dar pentru a garanta securitatea digitală, va trebui să începem de la... Vorbitor, domnul Gerbrandi, mulțumesc, domnule președinte, și vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri. Am o întrebare pentru doamna Petcova. În primul rând, concluziile s-au bazat foarte mult pe acele concluzii de acum aproape patru ani, trei ani și jumătate. În termen de tranziție energetică, octombrie 2014 deja secolul trecut doar anul trecut uh, prețul la energie solară a, uh, din octombrie 2014, de atunci până în prezent. Însă, încă, Consiliul se bazează pe acele concluzii ale Consiliului European. Și asta foarte amănunțit. Deci, întrebarea mea este, nu credeți că până, deja până acum bă, uh, um, au fost depășit și procentul, în procent de, din PIB, chiar de patru ori mai mult în acest domeniu. Noastră considerați că țintele acestea nu foarte ambițioase fixate de Consiliul vor readuce Uniunea Europeană în poziție de lider sau nu cumva Consiliul ar trebui să se orienteze mai mult pe ambițiile Parlamentului? Mulțumesc. Următorul. Începeți dumneavoastră? Să răspundeți la întrebări? благодаря. На първо място Благодаря. În primul място, esențial pentru economia de ansamblu a statelor membre și pentru toți cetățenii europeni. Dialog activ cu Parlamentul European pentru a ajunge la o convergență a pozițiilor noastre și pentru a obține rezultate cât se poate de bune pentru toți cetățenii. Dialog activ cu Parlamentul European pentru a ajunge la o convergență a pozițiilor noastre și pentru a obține rezultate cât se poate de bune pentru toți cetățenii europeni. Acum, mai concret, referitor la sursele uh, regenerabile și eficiența energetică, obiectivele fixate pentru aceste domenii. V-am spus că în curând vom avea trialoguri cu Parlamentul European pe toate aceste dosare. Iar în cadrul acestor trialoguri, președinția bulgară va lucra spre atingerea um, unor progrese cât se poate de mari și pentru convergență la fiecare dosar în parte acum uh, să răspund uh, întrebărilor adresate de domnul Corumbace, uh, Peterson, Toșenovski. Este foarte important să avem niște sarcini bine fondate, rezonabile de atins. E un lucru important. Asta trebuie să fie una dintre prioritățile noastre. Ați întrebat despre caracterul specific al fiecărui stat membru. Bineînțeles, fiecare are specificul său, iar energia, uniunea energetică nu poate fi durabilă decât dacă ține cont de mixul energetic al fiecărui stat membru. Referitor la întrebarea domnului Urucev cu privire la conectivitatea intersistemică în sud-estul Europei. E un subiect foarte important pentru că ține de securitatea acestei re- regiuni, precum și de competitivitatea ei. E un subiect foarte important pentru că ține de securitatea acestei re- regiuni, precum și de competitivitatea ei, dat împreună cu Comisia. Este un proiect european pentru că ne va oferi ocazia de a diversifica rutele și denumirea de balcanic. Dacă materializăm acest um, proiect vom avea un stimulent uh, nou. Este vorba de amplasarea geografică a țării noastre, care se află în centrul rutelor principale. Dar în niciun caz nu e vorba despre un proiect național, ci este vorba de unul în folosul tuturor europenilor. Referitor la întrebarea domnului Peterson, m-a rugat să fiu mai concret în legătură cu calendarul și la modul în care vom lucra. La primul pachet, care este foarte important, pentru că include regulamentul uh, privind guvernanța, directiva privind sursele regenerabile și eficiența privind uh, eficiența energetică. La pachetul acesta suntem gata să începem discuțiile cu Parlamentul la finele acestei luni deja, să începem trialogurile. Cât despre um, designul pieței um, energetice, Considerăm că Parlamentul ar trebui să beneficieze de mai mult timp pentru a găsi un consens și o să folosim și noi timpul acesta pentru a găsi o abordare uh, comună pentru un alt regulament foarte important, uh, cunoscut sub noi de ACER. Abordarea noastră principală, uh, obiectivul nostru principal este să păstrăm acest impuls, acest uh, avânt în uh, în discuții și să avem o abordare orizontală, pentru că fiecare dosar e foarte specific, dar își uh, găsește un rol anume în uh, cadrul general. Este vorba așadar de un um, pachet foarte cuprinzător. Vă mulțumesc pentru atenție. Se pot um, găsi în Moscovski. Vă mulțumesc și vreau să-i mulțumesc și doamnei Pilar del Castillo, care s-a... Obiectivul final este să dezvoltăm uh, domeniul 5G, uh, mașinile autonome și dacă urmăm foaia de parcurs pe care am uh, elaborat-o și să colaborăm să ne sincronizăm măsurile Dar pentru a atinge aceste rezultate, din păcate, este um, destul de mari întârzieri în ceea ce privește utilizarea spectrului. Dar așa lucru se întâmplă și în alte state mele. Sunt resurse neutilizate uh, Um, inclusiv pentru 4G. Și toate acestea înseamnă că trebuie să luăm măsuri uh, foarte rapide, construire de rețele adecvate care să asigure calitatea și viteza necesare. Niște portițe foarte importante um, de a atinge un consens și de a um, încheia avem un uh, subiect foarte important și anume taxele de roaming între Uniunea Europeană și statele terțe. Să facem asta și în uh, acord cu toate instituțiile europene și din perspectiva noastră de președinție. Cu cineva din Macedonia sau Serbia costă cam 4 euro, ceea ce înseamnă enorm de mult pentru niște state care sunt în Europa călătoresc în diferite scopuri de afaceri sau de turism să poată să se bucure de tarife normale la... Aș dori acum să răspund la întrebarea adresată de domnul Zuriniu. prezenta un pas important pentru îmbunătățirea punerii în aplicare a, a inițiativelor digitale și ar permite o armonizare mai mare a standardelor și toate aceste aspecte sunt importante pentru tranziția digitală. De asemenea, există niște instrumente securității cibernetice, ce fel de sisteme, ce fel de arhitectură ar putea să fie folosite. În acest sens, părerea mea, Security Act, sunt sigur că vom putea să asigurăm un nivel uh, de bază care ar putea să contribuie la standarde unice de securitate, de exemplu, și necesitatea introducerii unui tip de uh, certificare. Din Asia uh, ne arată că avem nevoie de eforturi suplimentare. Domnul președinte, mai avem la dispoziție 4-5 minute, nu știu dacă altcineva, pentru că am întârziat puțin, am avut o reuniune a raportorilor din umbră privind modul în care va arăta piața. Domnule ministru, aveți reputația o persoană care își dorește extinderea acestei ordini și în uh, restul zonei, uh, respect, zonei respective. Avem acum președinția bulgară, va urma cea austriacă, apoi cea uh, română. Mi se pare o fereastră de oportunitate în zona Mării Baltice, în statele Benelux ce privește energiile regenerabile. O organizație internațională, IRENA, a făcut un studiu pe acest subiect și ceea ce m-a surprins este că pe lângă uh, Portugalia și anumite părți din Spania, în Bulgaria se regăsesc sunt următoarele. Suntem în următoarea situație. Datorită obiectivelor uh, obligatorii Uh, pentru 2020, uh, Luxemburgul, Franța, uh, țările de jos vor trebui să achiziționeze niște transferuri energetice din punct de vedere statistic și oare țintele privind regenerabile și să fiți plătiți pentru acest surplus de alte, de alte state. Pentru că până la urmă Bulgaria ar putea să ne demonstreze că poate fi un mare câștigător al acestei accelerări a tranziției înspre regenerabilă. Domnul președinte, dacă nu mă înșel, această întrebare este adresată doamnei ministru Petkova, responsabilă pentru piața energetică și agenda digitală este importantă prin rețer. Vă dau cuvântul dumneavoastră, doamnă, pentru a răspunde aceste întrebări. Vă mulțumesc, stimate domnule Turmes. Mi-ați adresat o întrebare foarte importantă pe un subiect crucial, surselor energetice uh, regenerabile. Obiectivul nostru este de 16% până în 2020, un obiectiv pe care l-am uh, atins deja de la viența acumulată astfel încât, pe parcursul președinției noastre, să vine vorba de toate uh, aspectele discutate. Și vă asigur că este un pas suplimentar pe care intenționăm să-l facem. Mulțumesc. Înțeleg că nu există întrebări suplimentare din partea celor prezenți. Un nerăbdare colaborarea pe care o să avem în uh, următoarele șase luni. Și acum ne pregătim să spunem bun venit altor doi miniștri. Uh, well, uh, next ministers in front of us, uh, Bulgaria. Economiei. Și uh, spunem bun venit și domnului Krasimir Vâlcev, ministrul educației și științei. Aș dori să vă rog să luați loc. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să spun din nou uh, bun venit celor doi miniștri. Bun venit domnului ministru Cara Nicolov, ministrul economiei. îi spun bun venit și domnului ministru Vâlcev responsabil pentru educație și știință. Aici cercetarea este pentru noi deosebit de importantă. Aș dori uh, să vă rog să ne țineți o introducere nu mai lungă de 7 până la 10 minute. Dau cuvântul în primul rând domnului Karanikolov, care va fi urmat de domnul Vâlcev, după care vom avea o discuție pe cele două subiecte domnule eurodeputați. Vă mulțumesc pentru că ne dați această oportunitate de a vă prezenta deosebit de importantă pentru dezvoltarea politicii europene din spațiu, pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a păstra continuitatea politicilor anterioare. Sperăm că vom reuși să, colab- să cooperăm cât mai bine atât în cadrul Troicii prezidențiale cât și cu Parlamentul European în anul pentru anul 2020. 2018. Cu toate acestea, evenimentele politice din ultimii ani și problemele sistematice care uh, au fost generate în urma crizei financiare globale ne demonstrează că avem nevoie de implementarea unor reforme pentru a uh, confrunte societățile moderne se referă la uh, transformările rapide tehnologice care aduc cu sine rapide transformări economice se referă de asemenea la obstacolele care se află în continuare în calea dezvoltării ulterioare a industriei europene. Pentru a face față uh, noile state membre ale Uniunii Europene își asumă președinția Consiliului Europene într-o perioadă importantă pentru viitorul uh, acestei Uniuni. Înțelegem prea bine că șase luni nu sunt o perioadă lungă de timp, însă suntem niște europeni și participând la politicile comune, încercând să găsim soluții pe care să le oferim cetățenilor europeni. Cred că suntem realiști, înțelegem prea bine care ne sunt punctele forte, care ne sunt slăbiciunile și încercăm să fim intermediatul că Eurodeputații sunt uh, reprezentanții aleși în mod direct de către cetățenii europeni. O să încercăm să respectăm, uh, să garantăm continuitatea eforturilor din uh, partea președintei de persoane care au um, aceeași viziune și ați, ați demonstrat acest lucru prin deciziile luate care au contribuit uh, la consolidarea industriei europene. Noi o să încercăm și noi să îmbunătățim competitivitatea industriei europene. Dispunem acum de prima comunicare cuprinzătoare a Comisiei Europene privind politica industrială. O comunicare care cuprinde o serie întreagă de politici menite să îmbunătățească competitivitatea industriei. O să încercăm să plecăm de la această abordare și să lucrăm lucrărilor economice globale și pentru a păstra competitivitatea Europei, cred că avem nevoie de o politică industrială comună bazată pe o strânsă cooperare între politicile europene și cele naționale. Dreptul mare mi se pare deosebit de important să formulăm obiectiv pentru a atrage mai multe investiții în industria noastră, avem nevoie de o previzibilitate pe termen lung. Tocmai de aceea caracterul acesta pe termen lung al politicilor noastre este deosebit de important. Deja uh, industria europeană este deosebit de importantă. La fel de importantă este și inovarea uh, europeană. Dezvoltarea unor uh, sectoare economice bazate pe cunoștințe va stimula uh, competitivitatea Europei. Trebuie să ne axăm mai mult pe inovări, pe investiții în uh, resurse umane pentru a reuși să păstrăm uh, persoanele cele mai talentate și inovatoare în Europa. Pentru a garanta prosperitatea economică trebuie să aprofundăm uh, piața unică, să îndepărtăm obstacole din fața uh, mediului de afaceri, să îmbunătățim Uh, situația întreprinderilor mici și mijlocii, să garantăm accesul pe piețe în state terțe, să îmbunătățim, Europa ar putea să devină și mai competitivă. Dacă o să reușim să atragem investiții uh, high-tech și să gestionăm inova- inovațiile tehnologice, experiența industriei 4.0. Ținem seama de toate aceste aspecte pe parcursul uh, consiliilor oficiale și neofindustriale va trebui să ne uh, preocupe și niște aspecte specifice legate de industriile și întreprinderile europene. Uh, Consiliul salută inițiativa, încercăm să oferim mai multe uh, stimulente întreprinderilor mici și mijlocii, startup-urilor de asemenea și companiilor care încearcă să crească, tocmai pentru a garanta un feedback privind rezultatele și eficiența program- acestui program. O să monitorizăm îndeaproape Uh, programele spațiale europene, Coperne, care va avea loc în luna martie. Principalul subiect pe care va trebui să-l discutăm va fi competitivitatea de, de vârf a industriei europene. pentru a începe uh, negocierile în domeniul industriei europene de apărare. Această inițiativă trebuie... Din evaluarea din terima politicului reurgentului 2020, și a FP9, care spune clar că următorul program cadru va încercarea de a folosi fuziunea nucleară în beneficiul societății. ITER e un proiect care ne arată cum se poate într-adevăr colabora în domeniul științific. Sunt eforturile comunele Europei, Chinei, Indiei, Japoniei, Coreei de Sud, Rusiei și Statelor Unite în acest proiect. Al ITER, domnul profesor Bigon, în încercarea de a accelera proiectul de construcție și de a gestiona mai bine costurile. Mă aștept să primesc un sprijin similar și din partea Consiliului atunci când urmează a se adopta China și din alte părți ale lumii. Ceea ce privește portofoliul de cercetare pe energia nucleară, cred că și pentru dumneavoastră și pentru statele membre este deosebit de important să extindem rapid programul Euratom de cercetare și formare pentru misiei dumneavoastră în încercarea de a primi un aviz pe marginea regulamentului modificat referitor la Euratom. Bulgaria va găzdui o serie de întruniri pe marginea cercetării și dezvoltării. Va face o plăcere să vă primesc infrastructura de cercetare care va avea loc în martie la Sofia sau la conferința privind alimentația 2030, unde se va discuta impactul cercetării și dezvoltării asupra viitoarelor modele de nutriție și asupra utilizării resurselor de. Președintele, vă mulțumim și noi domnule ministru. Acum trecem la parlamentari. Din partea PPE, vă mulțumesc, domnilor miniștri, pentru prezența noastră. Am o întrebare pentru domnul Valceg. Valceg, referitor la programul cadru și la inovație. Noi apreciem uh, inițiativa președinției bulgare pentru că credem că este extrem de urgent să trecem la această discuție referitoare la întârzierea Europei în materie de inovare. Uh, este o prioritate a Parlamentului să depășim acest blocaj în materie de inovare. Împreună cu alți colegi am elaborat o serie de rapoarte asociate cu instrumentele aferente acestui demers. Pot să vă spun că e, ar fi interesant să vedeți studiul făcut recent de noi pentru STOA referitor la decalajul în materie de inovație și dacă vrem rezultate concrete, trebuie într-adevăr să privim realitatea în față. Tot vorbim de excelență, dar cum se face că deocamdată s-au alocat doar rezolvat chestiunile de fond? Și atunci, Comisia a avut destul de multe ezitări până acum, pentru că nu a vrut să intre în competențe statelor membre, dar credeți că ar putea să existe niște programe de reformă care să vizeze infrastructura de cercetare chiar din statele? În ce măsură un astfel de program ar putea contribui la îmbunătățirea situației? Și cred că Parlamentul e dispus să recunoască că excelența nu e doar științifică, poate ține și de competența managerială care îți permite să fii dintr-un parte a unui grup influent, a unui consorțiu european. Însă asta se face unui stat membru care are un program de excelență să se realieze unui program de referință european și atunci alocăm uh, bani instituțiilor alese ca institute de excelență pe capitolul respectiv, din fondurile structurale și din programul CALI, de o ajustare instituțională, de implicarea tinerei generații. Vi se pare posibil așa ceva ca o țară ca Bulgaria să ia un rol conducător într-o astfel de dezbatere referitoare la instrumentele de care ar fi nevoie sub FP9. S-ar interveni puțin în dez- dezbaterele interne din statul membru referitor la reforma infrastructurii. Vă mulțumim. Domnul Martin, din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte, sunt ultimul rămas. Mi-ar fi plăcut să mă audă și colegii, dar asta e altă poveste și mă privește pe mine. E un an mare pentru Bulgaria, într-adevăr, președinția Uniunii Europene și, după cum a spus și dumneavoastră, domnul ministru al economiei, a spus că veți încerca să îmbunătățiți competitivitatea industriei. Mă bucur! și Partidul European a făcut asta în 2016, 2017, 2017 am definitivat dosarul, uh, chestiunea statutului uh, țărilor terțe, economia de piață, recunoașterea acestui statut în China, de exemplu. Și atunci vin și eu întreba, cu întrebarea pe care am pus-o colegilor care au plecat din sală, dar nu mi-au răspuns. Spun că e un an mare pentru dumneavoastră, pentru că în acest an Bulgaria va găzdui Uh, summitul 16 plus 1. E un fel de cal troian al investițiilor chineze pe teritoriul european, trecând peste regulile Uniunii Europene și un exemplu clar există, linia feroviară dintre Budapesta și Belgrad și dumneavoastră, Bulgaria, foarte bine pentru dumneavoastră, ați semnat în acest context 16 plus 1 acord de principiu cu China pentru o zonă de liber schimb, care practic se bate cap în cap cu eforturile noastre menite a asigura păstrarea competitivității europene, pentru ca toată lumea să opereze pe picior de egalitate. O astfel de zonă de liber schimb uh, merge contrar eforturilor noastre. Știți că și Comisia Europeană e neliniștită când e vorba de investițiile străine pe teritoriul european și a început o monitorizare a investițiilor extracomunitare în sectoare importante cum ar fi transporturile, economia digitală și așa mai departe. Și atunci, întrebarea firească pe care vă pun este ce veți face în aceste șase luni știind foarte bine că Comisia riscă să lucreze împotriva intereselor uh, țării dumneavoastră sau cel puțin împotriva acestui grup 16 plus 1? Este oricum o realitate contradictorie prezența în acest grup 16 plus 1. Puteți rămâne Dezbaterea politică cu privire la investițiile în cercetare și dacă acestea ar trebui să fie orientate către excelență sau către structuri Astfel de discuții sunt în curs și în alte state. Sunt convins că pe perioada președinției noastre vom putea demara o dezbatere cu privire la următorul program cadru și cu precădere pe această lacună în cadru și să lărgim uh, participarea la statele care sunt mai puțin reprezentate și ne propunem de asemenea să um, rupem tradiția aceasta a cluburilor închise și să încurajăm participarea altor state. Însă trebuie să vedem și care este propunerea uh, cu care va veni Comisia în, prin uh, programul cadru și vrem să creăm o adevărată sinergie între fondurile structurale și programul cadru pentru a avea un uh, impact mai mare al uh, rezultatelor din cercetare asupra societății. Acest lucru um, se va reflecta și în concluziile Consiliului. Investiții pentru um, infrastructura de cercetare și de construire de centre de excelență de asemenea, intenționăm să construim infrastructură de cercetare regională. Pentru mine, ca ministru, este foarte important să promovez excelența și formarea interdisciplinare. Mulțumesc pentru uh, menționarea aceasta a STOA. O să folosim uh, acest resursă ca bază pentru a ne îmbunătăți cunoștințele în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Domnul președinte, repetă pentru că nu vorbise la microfonul aprins. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc pentru discursuri, pentru discuții, industrie, IMM-uri, inovație, spațiu și cercetare. Acestea erau cele cinci subiecte importante, toată jumătate de an, care este foarte importantă, este uh, ultimul an întreg ale patru. Deci este absolut necesar să progresăm cât se poate de mult. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și toate cele bune, mult succes! us go to next stop. Bun, dragi prieteni, haideți să mergem la următorul subiect. Este vorba de regulamentul delegat Comisiei de modificare a regulamentului 347 din 2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista Uniunii Europene de proiecte de mm, interes uh, comun, așa numitele PCI, PCI. Aș dori să îi urez mult bun venit doamnei Catarina Sicov Magni, care este șef de unitate la rețele și inițiative regionale la DG Energie, Comisia Europeană. Am dorit împreună cu dumneavoastră să discutăm acest subiect. Uh, veți face o prezentare, este vorba o sesiune de examinare, așa că Comisia Europeană a fost invitată de către Comisia ITRE să prezinte actul delegat prin care cea de-a treia listă de proiecte de interes comun uh, se adoptă în conformitate cu regulamentul uh, care privește liniile directoare pentru infrastructura energetică transeuropeană. Aceste proiecte de interes comun sunt uh, proiecte de infrastructură cheie, mai ales proiecte transfrontaliere care fac legături între sistemele energetice ale statelor Uniunii Europene. Acestea își propun să ajute Uniunea Europeană să își îndeplinească obiectivele de politici în domeniul um, energetic și al climei, Um, și să atingă o energie sigură și durabilă pentru toți cetățenii, uh, precum și decarbonizarea pe termen lung a economiei în conformitate cu acordul de la Paris și la fiecare doi ani o nouă listă de um, astfel de proiecte este redactată de către Comisia Europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea, doamnă Zicov și uh, vreau să vă mai spun de asemenea că avem uh, un, un eveniment care se încadrează în uh, competențele de examinare ale Parlamentului European cu privire la puterile de implementare ale Comisiei și a fost transmis Parlamentul European pentru examinare în noiembrie 2007 și noi am cerut o extindere a perioadei de două luni. Așadar, avem o perioadă până la 27 martie 2018, deci vreau să uh, vă spun că e un termen foarte important uh, până la care trebuie să se ridice obiecții Um, din partea comisiei noastre pentru acest um, act delegat. Deci avem până pe 27 martie 2018 la ora prânzului. Până atunci putem să exprimăm obiecții la actul acesta delegat. Vă așteptăm să vă faceți prezentarea, domnul Sicov. Este un uh, subiect foarte important pentru noi, bineînțeles. Vă dau cuvântul. Um, thank you very much, President Buzek viitor, ce se va întâmpla. Deja am constatat primele succese ale politicii legate de rețeaua transeuropeană și până la finele acestui an 2020 și în, într-o astfel de situație majoritatea statelor uh, membre, 24, de aprovizionare. Deci noi uh, considerăm că până la acea dată rețeaua de gaze ar fi cel puțin, ar fi cât de cât încheiată Vedem însă că arde uh, producția de regenerabile de acolo unde se produce până unde se consumă, uh, de la gospodării la rețea. Și, în sfârșit, în domeniul gazelor vedem uh, câteva proiecte care uh, se încheie și apoi vedem care, uh, că vin, că sunt proiecte care au nevoie de astfel de permise și acestea nu se acordă, atunci Mm, se poate, până la urmă, la rând, lista acestor proiecte de interes comun uh, nu este una de uh, granturi pentru lucrări. Noi ne așteptăm să, ori prin uh, așa numitul plan Juncker, a trebuit să se facă un efect de levier fără finanțare publică. Și, în sfârșit, mă refer la Bulgaria, Polonia și așa mai departe pentru că de la criză, proiectele referitoare la gaze. Europene pentru prezența la această dezbatere și sper că vor uh, clarifica cu această ocazie și câteva dintre întrebările și obiecțiile pe care le avem la cea de-a treia listă. Cred că, ca să fim corecți, ar fi fost bine ca această discuție uh, Comisia Europeană să o fi avut cu Comisia ITRE în anumite anumiți indicatori. Ați spus aici securitate energetică și aș fi vrut să știm mai detaliat și poate că dacă am fi avut această discuție mai devreme, și așa mai departe, unde iarna este foarte dură și unde dacă nu ai încălzire timp de 6 ore, incidența mortalității crește foarte mult. La 12 ore vorbuții până în acest moment pentru asigurarea funcționării în continuare a sistemelor energetice, iar una dintre soluții a fost aceea de a trece mai mult pe gaz pentru că există, de exemplu, vă întreb, cum e gazoductul Brua, Bulgaria, România, Ungaria, Austria Păi dacă Ungaria a luat decizia să-l oprească în Ungaria și nu mai ajunge în Austria, securitatea energetică, din păcate, nu este un lucru cu care să fim de acord sau să nu fim de acord, este o chestiune de supraviețuire pentru cetățenii noștri și această siguranță trebuie să le transmitem multe sele de întrebare care ar putea să apară în momentul în care ne trezim în fața unei liste și mai ales ați făcut o remarcă și aș vrea să o menționez că nu puteți spune, dacă ar fi avut dezbaterea puțin mai înainte, probabil că multe din întrebările mele nu ar fi avut uh, obiect. Oricum vă mulțumesc că este o premieră faptul că veniți la noi în comisie și m-aș bucura. Vă mulțumesc uh, că vă mai uitați și la stânga față de dumneavoastră. Eu am tot ridicat mâna cu disperare, dar pentru unii stânga nu e așa de interesantă din toate acestea. Foarte departe de vor. Avem o listă așa care a răsărit de undeva. Acum nu știu dacă putem să le numim proiecte de interes comun, de interesul comun. Nu cumva um, ecologistul subliminal spune că nu e niciun interes în uh, lista dumneavoastră cu proiecte. Uh, sunt, de fapt, 90 și ceva de proiecte care sunt uh, pe... Eu ce aș dori ar fi ca alegerile pe care le facem noi să corespundă cu obiectivele pe care ni le-am stabilit. Acordul de la Piris, COP21. Știți, sigur că Gazul proiectului STEP din uh, Spania vine din Algeria și vine din uh, fracking. Și mm, care este interesul cetățenilor uh, europeni? Dacă nici noi, euro, aleși europeni, nu înțelegem cum să ajungă la această listă. Dumneavoastră v-ați informa și de ceea ce doresc aleșii locali, societatea civilă, cetățenii europeni, așadar. Eu consider că în proiectele acestea, până la urmă, în beneficiul cu Uh, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Dorește cineva din centru sau uh, așezat în dreapta să ia cuvântul? Vedeți că nu este respectat echilibrul din acest punct de vedere? și cred că dacă toată lumea ar participa la această dezbatere și ar fi una echilibrată, lucrurile astea puțin diferit. Vă dau cuvântul acum pentru răspunsuri și observații. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările și comentariile formulate. O să încerc să le răspund la fiecare în parte Însă poate la unele voi reuși să răspund prin comentarii cu o natură mai generală. Și o să încep cu acestea. În primul rând, analiza noastră a plecat de la scenariul în care obiectivele noastre pentru sursele regenerabile și pentru eficiența energetică sunt atinse 30-30. Aceasta este situația de la care am plecat. Acestea sunt atinse. Deci toate analizele la care am recurs, citate și gază. Deci, obiectivele privind eficiența energetică și sursele regenerabile de energie electrică sunt atinse și, în plus, am plecat de la premisa că legislația europeană va deveni o realitate în acest domeniu mai devreme și nu mai târziu. Deci am plecat de la niște, niște evaluat în momentul în care am analizat necesitățile existente. Se referă la cele trei piloane ale politicii energetice și climatice, cum definitivarea pieței interne, în primul rând, și aici am uh, ne-am uitat uh, la prețurile plătite de cetățeni pentru gaze naturale și a dus la mărirea prețurilor în comparație cu alte regiuni, am considerat că în regiunea respectivă trebuie să se manifeste o concurență care apoi reduce prețurile. Reducerea a prețurilor cu aproximativ 20, 20%. Uh, am făcut calculații. Europa Centrală și în Europa Centrală și de Sud se va ajunge la economisiri de până la pațin pentru gaze naturale și pentru electricitate. Deci am plecat în primul rând de la criteriul uh, legat de piața internă și diferența de prețuri. Tatea furnizării înseamnă că există alternative care uh, nu sunt folosite tot timpul, ci doar în uh, situații de criză. De deci, preconizăm ca pentru gazele naturale, rețeaua să fie finalizată uh, până în 2020, însă din punctul de vedere al ele... de uh, mai mulți eurodeputați și voi oferi, voi încerca să ofer niște răspunsuri mai detaliate. Nu pot să mă că este un punct, o observație importantă, dialogul pe care îl avem se desfășoară cu părțile inter acordul climatic de la Paris și așa mai departe. După cum am menționat deja, am încercat să ne asigurăm că ne atingem țintele stabilită pe și că întotdeauna vom putea să ne încălzim casele, ținând seama și de faptul că sursele uh, regenerabile și eficiența energetică uh, vor ajunge la obiectivul de 30% pe care ni l-am uh, stabilit din punctul de vedere al costurilor, uh, analizei costurilor și grupată. De aceea am spus că am, am respectat o abordare coerentă. Aceste grupări uh, au avut loc uh, și înainte, tot, și de ceea ce demonstrează că există un consens vis-a-vis -vis de ce, care ne sunt necesitățile în Europa și vis-a-vis -vis de faptul că prioritatea trebuie să fie reprezentată de electricitate. În ceea ce privește uh, proiectele concurente, securitatea furn electricitate și gaze naturale mai ieftine pe piață și, în asemenea cazuri, în mod tipic, un proiect s-ar putea să fie suficient. Cu toate acestea, la fiecare doi ani reexaminăm această listă și uh, uh reexaminăm proiectele care duc la sporirea prețurilor la proiectele respective atunci când costurile Uh, sporesc și beneficiile rămân aceleași și poate proiectul respectiv uh, nu mai este unul viabil pentru noi, de exemplu. rămân pe o perioadă de 20, unele chiar până la 60 de ani, este adevărat. Însă, ce trebuie să evalueze piața și uh, piața care va plăti pentru aceste investiții și dacă se ajunge la concluzia că avem nevoie de proiecte pentru 10 sau 20 de ani, uh, s-ar putea să se implice în aceste proiecte dacă perioada în care vor reuși să-și uh, recupereze investiția este de 40 de ani, s-ar putea să-și pună anumite întrebări. De deci, transmitere și transport a energiei uh, electrice sunt monitorizate de ACER, printre altele, de comisie și de grupurile regionale. În drept urmare, nu există niciun fel de competență decizională aici. Li se adresează texte legislative europene, deci nu cred că există vreo problemă legată de interesul de, co- de Uh, cooperare care să fie monopolizat doar de operatorii care transportă energie electrică. Și naționale din Uniunea Europeană participă, sunt membri ai activității noastre. Și au un rol important pentru că aceste autorități uh, sunt cele care țin seama de interesele uh, societății și actorii cheie a acestei cooperări regionale. Poate există anumite cazuri în care proiectele, anumite proiecte um, nu aduc beneficii unui, unui, uh, unui, unui stat, ci uh, statelor vecine statului eficienței energetice și a surselor uh, regenerabile. În ceea ce privește finanțare, la rând, procesul, planificarea pe plan european, cooperarea regională și implicarea autorităților de reglementare de pe o carieră de politician, pentru că noi politicienii trebuie să avem și noi un rol de moderatori, mai avem câteva la această discuție, sau cel puțin la a doua parte a acestei discuții. Paul, vă rog să rămâneți. Wow. La această discuție, sau cel puțin la a doua parte a acestei discuții, Paul, vă rog să rămâneți. Wow. It's a pity. That's a... Este păcat. Chiar este păcat, pentru că ratați uh, cea mai importantă parte care acum Aș dori să vă mulțumesc pentru această uh, prezentare pentru Parlament. Este întotdeauna interesant să vedem care sunt prioritățile stabilite și în acest moment trebuie să acordăm o atenție mai mare activităților transfrontaliere și a modului în trebuie să existe aceleași uh, egalitate de drepturi între părțile uh, participante. În același timp, trebuie să înțelegem că baza, fundamentul este carta energetică, care pleacă de la. Pentru noi este de importanță uh, fundamentală uh, ca acest punct adoptate actele delegate. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Langen. Aș dori să mulțumesc și eu în mod expres și ar fi bine dacă am discuta asemenea proiecte specifice, de exemplu, pe care le-am le-am proces sau sunt eliminate de pe această listă, uh, care sunt, uh, dacă toate aceste criterii ar fi mai discutate într-un mod mai atâta vreme cât uh, au existat uh, surplusuri în, uh, pe piața americană, dar 6.000 de întreprinderi de acolo. Pe imaginile dumneavoastră ne-ați arătat care sunt lacunele din acest punct de vedere și este în interesul nostru tuturor. Situația este mai dificilă. Producem o energie uh, eoliană, atât de multă uh, energie eoliană, încât chiar dacă uneori are un caracter uh, controversat, ați amintit și importanța Nord Stream 2 în discutarea priorităților uh, legate de aceste proiecte. Mulțumesc, spune domnul președinte. Aș propune să dăm cuvântul. Mulțumesc foarte mult. discuția, într-un anumit punct de vedere, abia începe, da? De, în ce măsură putem devansa puțin contactele cu dumneavoastră? Am să discut acest lucru cu comisarul meu. Și de pe partea transporturilor, spunea domnul Famierten, într-adevăr, la nivel european avem o... și comentariile referitoare la ENSOG. Important de știut este că porturi să-mi vină cu propuneri în materie de proiecte din sectorul energiei. Aș avea o problemă cu asta. Prin urmare, în opinia mea, nu ei fac evaluarea în spatele ușilor închise a proiectelor, ei operează într-un context bine reglementat și să ne asigurăm în același timp că evaluăm proiectele de interes comun în cele mai ambițioase scenarii pe care le-am decis la nivel european au fost să se utilizeze scenariile cele mai ambițioase în evaluarea proiectelor. Ceea ce privește numărul proiectelor, și în prima listă ar fi fost cam 200. La asta m-am referit când am vorbit de coerență. Metoda de calcul a rămas aceeași și te foarte mult, spune domnul președinte, o discuție extrem de fructuoasă. Încerc să păstrez echilibru în comisia noastră și dați-mi voie să spun că totdeauna e mai bine să folosești gaz decât uh, petrol sau cărbune. De aceea am și început pe gaz. E imposibil. Nu fac decât să încerc să păstrez echilibru în dezbaterile noastre, pentru că când punem o întrebare atât de importantă, cum vrem să ne atingem obiectivele statuate la Paris, nu pot să răspund decât e foarte greu în prezent. Ar trebui să avem în vedere și stocarea de energie, da, și aici uh, mai importantă este stocarea energiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. A fost o discuție extrem de, de, de fructoasă. Peste un an avem alegerile europene. Nu știu la ce grup politic vă gândiți ca viitor candidat. Le aveți în față. Stimați colegi, haideți să trecem la următorul punct. Berec organismul european al reglementatorilor în comunicațiile electronice. Avem alături de noi pe domnul Toșenovski, dar mai întâi am să dau cuvântul doamnei Del Castillo Vera, codul de comunicare. Mulțumesc uh, foarte stonă. Acum uh, următorul o să-l avem la 1 februarie, primul sub președinția bulgară. Ce am făcut în tot acest timp? Am încercat să asta tema. Acum încercăm să vedem dacă la următoarea uh, întâlnire sub președinția bulgară putem merge mai departe și să ajungem la un acord pe câteva dintre temele care în posibilitatea chiar de a încheia dezbaterea referitoare la spectru în al doilea dialog tripartit sub președinția bulgară și din ideea rămâne aceea de a respecta calendarul propus și de a termina până la începutul lui aprilie, dar o să vedem. Asta e un semnal puternic din partea Parlamentului. Sper că, într-adevăr, e un pas înainte util și cam așa. În această după amiază de la ministrul de resurs. Doresc să le mulțumesc colegilor din toate grupurile politice pentru că au, dovad, au dat dovadă de multă înțelegere și de asemenea secretar. Acum uh, Evgen Toșenovski, regulamentul BEREC. Mulțumesc foarte mult. Berek este strâns legat de tema de care se ocupă Pilar, de aceea încercăm să păstrăm același ritm pe plan tehnic și pe plan calendaristic. De aceea am urmărit și noi evoluțiile din dialogul tripartit pentru codul de comunicare, linia la Consiliu e similară cu cea a Parlamentului. Avem nevoie de o structură dublă, duală pentru BEREC. Comisia și-a exprimat o ușoară dezamăgire în acest sens. Comisia ar vrea să se rămână la structura actuală, însă Majoritatea grupurilor au căzut de acord în Parlamentul European și noi am căzut de acord asupra același lucru în comisia noastră. Încercăm acum să definim o abordare comună. Întrebarea în acest moment este dacă se vor lua decizii pentru codul european care ar putea fi incorporate și în BEREC în cazul în care se operează anumite modificări. Chestiunile încă dezbatere vizează actele delegate. care vizează inițial cod și codul și apoi sunt transferate la BEREC. O altă chestiune ține de autoritatea potențial răspunzătoare și așa mai departe. Noi, în ceea ce ne privește, suntem gata să negociem în contextul unui alt dialog tripartit și sperăm că acesta va avea loc la finele lunii aprilie. Vrem, practic, să rămânem în același ritm cu Uh, întrunirile programate pentru codul european. Doresc să le mulțumesc colegilor de la tehnic, asistenților și încercăm să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție cu maximum de eficiență pentru a duce lucrurile mai departe și vreau să-i mulțumesc și Pilar pentru cooperarea pe care ne-a oferit-o. Vrem să